Proszę Państwa, 11 za, 30. Doamnelor și domnilor, avem 11 voturi pentru, 30 împotrivă, 3 abțineri. Cu mine cu tot. Eu m-am abținut de la vot, spune domnul președinte. Așadar, considerăm că avem rezultatul votului și asta înseamnă că votăm acest a, raport. Nu se vor amâna lucrările. Așadar, cine este pentru amendamentul 354? Cine este pentru la amendamentul 354? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 46 devine caduc. 491 pentru, împotrivă, o să verificăm electronic, așa că deschid votul la amendamentul 491. Nu ați ridicat mâna. Știu care e rezultatul, dar se va respinge, e clar. Închid votul electronic. Mulțumesc. Amendamentul se respinge cu un vot. Diferența. Acum trecem la compromisul numărul 1. Deschid votul la compromisul 1. Votăm electronic. Compromisul 1. Mulțumesc. Am închis votul. No, it's okay. It's okay. y, popraw- kompromis przyjęty. Przechodzimy do poprawki. Kompromisul se adoptă. Acum trecem la amendamentul 48. A, cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul NV cu numărul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 50. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 507, 508, 509 devin caduce pentru că am adoptat 48 Deci aceste amendamente devin caduce. 51, 510 și 511. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Vom verifica electronic, așa că deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. 512 uh, devine caduc. Cinste Cine este pentru amendamentul 515? Cine este împotrivă? Verificăm electronic la 515. Zamecam głosowanie. Se închide votul. Amendamentul se respinge cu diferență de 3 voturi. 52 acum. Uh, cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul Envy. Cine este pentru? Se adoptă. 53. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 54. Amendamentul 54, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Deschid votul electronic. Am închis votul. Se adoptă. Acum trecem la 531 și nu îl votăm, ci ajungem la 57, amendamentul din partea raportorului. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamente în Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul Ba nu, vom verifica electronic pentru amendamentul NV34. Am închis votul. Se adoptă. 58. Amendamentul din partea raportorului. Cine este pentru? Se adoptă. 59. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 537. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 538. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 539. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 541. Verificăm electronic aici. Deschid votul. Przyjęta. Se adoptă. Cinste patruzeci și unu acum. Cinste pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Va trebui să verificăm electronic la 541. Deschid votul. Cred că vom avea un rezultat pozitiv, dar trebuie să verificăm. Am închis votul, se adoptăm. Cinste 46. Cine este pentru 546? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 544, 545. Cine este pentru aceste amendamente? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 62. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Șaizeci Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 64. Cine este pentru? Se adoptă. Mulțumesc. 66. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 68. Vom verifica pentru 66 totuși. Deschid votul. Am închis votul. Să adoptăm. Amendamentul 68. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 69. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 554. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 71, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 72, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 73, pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 547, cine este pentru? 74, îmi cer scuze, se corectează domnul președinte. 74, se adoptă. Amendamentul 548 pentru. Împotrivă. Se respinge. Da, vom verifica electronic la 548 deschid votul. Am închis votul. S-a închis votul. Și iată confirmarea. 549 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, se adoptă. Envi, cine este pentru, se adoptă. 76 pentru, mulțumesc, se adoptă. 550 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 77, identic cu MV39, cine este pentru, se adoptă. 79, cine este pentru, mulțumesc, se adoptă. 557, identic cu 558, 559, cine este pentru, mulțumesc, se adoptă.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 Czyli y, poprawka 2. Kto jest za? Trecem la 532. Cine este pentru? Domnul președinte se corectează. 516. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Sprawdzam 5... Pentru amendamentul 560. Deschid votul electronic. Am închis votul. Vă rog să ridicați mâna. Acum trecem la 81. Cine este pentru? Se adoptăm. 551, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 82, cine este pentru, se adoptă. 83, pentru, se adoptă. Compromisul 3, deschid votul. Se închide votul. se adoptă. Trecem la MV 50. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 81 se respinge. 582. Uh, Kto jest za? 582. Cine este pentru? Se respinge. 583. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic la 583. Deschid votul. Se închide votul. Se respinge. 583. Amendamentul 584. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 586. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 90. Pentru? Se adoptă. 587. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 588. Pentru? împotrivă, se adoptă. 589. Verificăm, la 588 verificăm electronic, deschid votul. Am închis votul. Se respinge. 589. Cine pentru? Împotrivă? Se respingem. 91. Cine pentru? Împotrivă? Se respingem. 590. Pentru? Împotrivă? Se respingem. MV52. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 591 pentru, împotriva, se respinge. 592 Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 593. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 594 și 595. Cine este pentru, împotrivă, se respinge amendamentul 596. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 93. Cine este pentru, se adoptă. 4. Kto La 94. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 95 se adoptă. 96. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 4. Deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 100. Cine este pentru? Se adoptă. amendamentul 605. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Osta 1. Cine este pentru? Se adoptă. 102 și echivalentul cine este pentru, împotrivă, se respinge. 103. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 607. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 608. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 5. Deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la 618. Cine este pentru? Se adoptă. O, 619. Cine este pentru? Se adoptă. 620. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 6. Deschid votul. Am închis votul. Și adoptăm. Amendamentul următor 65. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 35 MV. 67. Kto... Se respinge. 67. Ce jest Cine este pentru, împotrivă? Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Respins la diferență de un vot. Trecem la compromisul 5. Nu. Amendamentul 110. Cine este pentru? Se adoptă. 652. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Trecem la compromisul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. O 115 și cealaltă echivalente. Cine este pentru? Împotriva abțineri se aprobă. Głosujemy nad poprawką 663. Kto jest za? 663. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem acum la amendamentul 116. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Check, check one, one, six. Yes, yes, I said, sprawdzamy. Verificăm electronic. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Przyjęta, tak jak mówiłem, poprawka 6.6. Se aprobă. 665. Cine este pentru împotrivă este respins. 666. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Respins? Verificăm. Votul este deschis. Zamecam głosowanie. Votul este închis. Odrzucona poprawka 6. Este respins. 667 și 668. Cine este pentru, împotrivă, respins. Amendamentul MV59, cine este pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 669, cine este pentru, împotrivă, respins. 670 pentru, împotrivă, respins. 117 pentru, se aprobă. 671. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 674 to jest za, to przeciw. 674 pentru împotrivă, abține respins. 5, tu jest za. 675 pentru împotrivă, respins. 118 pentru împotrivă, se aprobă. 676 pentru, împotrivă, respins. O 119 pentru, împotrivă, respins. 677 Bine, verificăm electronic 119. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 677, cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Compromisul 8. Votul este deschis. Compromisul 8. Zamykam głosowanie. Votul este închis. se adoptă. Amendamentul 688. Pentru împotrivă, respins. Amendamentul 691. Vreți să verificăm 688? Nu. Nu e nevoie. Ba da, este. Bine, verificăm 688 electronic. Votul este deschis, votul este închis. Mulțumesc. Trecem acum la 691. Poprawko 691. To jest przeciw. Pentru împotrivă, respins. Amendamentul 121. Pentru, împotrivă, aprobat. 122 al raportorului, pentru, aprobat. 123 pentru, împotrivă, aprobat. 124 pentru, împotrivă, aprobat. NV60 pentru, împotrivă, abține, respins. 125 și cele identice pentru, împotrivă, aprobat. NV61 cine este pentru, împotrivă, respins. Przeciw? 695 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 126 aprobat. 696 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 697 pentru, împotrivă, respins. 698 pentru, împotrivă, aprobat. 127 pentru aprobat. 128 pentru împotrivă aprobat. 600 700, mă scuzați, pentru împotrivă respins. 129 și 701 pentru împotrivă aprobat. 130 pentru împotrivă aprobat. 702 pentru aprobat. 132 pentru împotrivă se aprobă. 133 cine este pentru împotrivă se aprobă. 134 aprobat. 135 aprobat. 705 aprobat. 706 respins. 707 respins. 708 pentru împotrivă respins. NV62 pentru, împotrivă, respins. 709 pentru, aprobat. 710 cine este pentru, împotrivă, aprobat. 137 pentru, Se aprobă. 137 aprobat. 138 pentru, împotrivă, aprobat. 139 pentru, împotrivă, aprobat. 140 pentru, aprobat. 141 pentru, aprobat. 142 pentru, aprobat. 143 pentru, aprobat. 144 pentru, aprobat. 145 pentru, aprobat. 146 pentru, aprobat.

161. Cine este pentru? Aprobat. 722. Cine este pentru? Împotrivă. Abține respins. 723. Pentru, împotrivă, respins. 162. Pentru, aprobat. 725 pentru, împotrivă, respins. Dar haideți să verificăm, votul este deschis la 725. Votul este închis. Respins. 725 Votăm din nou amendamentul 725. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins cu la diferență de un vot. Domnul Tarabela Amendamentul 163 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. 6, 726. Cine este pentru? 163. Trebuie să încerc scuze, trebuie să votăm din nou 163, spune președintele. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 65. Cine este pentru, împotrivă, respins. 738. Cine este pentru, împotrivă, uh, respins. MV66. Pentru, împotrivă, respins. 165 al raportului. Cine este pentru, împotrivă, a aprobat. 736. Pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 739. Cine este pentru, împotrivă, respins. 740 pentru, împotrivă, respins. 741 pentru, împotrivă, respins. 742 pentru, împotrivă, aprobat. 744, 745 pentru, împotrivă, abține, respins. 166 166. Se aprobă. 751 și cealaltă identice. Pentru, împotrivă, verificăm electronic. Votul este deschis la 751, votul este închis. Se aprobă cu o diferență de un vot. De asta vreau să verificăm. Domnul uh, Agnew. Am niște degete groase de fermier și n-am reușit să apăs pe butoane. Putem să votăm din nou, domnule președinte, că n-am apucat să votez, spune domnul Agnew. You Intervenție fără microfon a președintelui. Atunci votăm din nou 751 și eu am degetele cam groase. Spune președintele. Deci o luăm de la capăt. Votul este închis acum. Se aprobă. Ați spus 651. ...753, spune președintele. 753. Mulțumesc. Acum, șapte al raportorului. Aprobat. 756 pentru. Poprawka 1. Se respinge. opt al raportorului. Se aprobă. 757 pentru, împotrivă, vot electronic, 757. Votul este închis. Se respinge. 169 al raportorului. Cine este pentru, se aprobă. 758 pentru împotrivă respins. 759 pentru se aprobă. Envy 68 cine este pentru împotrivă respins. 170 pentru aprobat. 760 respins. 761 pentru, împotrivă, respins. 762 pentru, împotrivă, respins. 171 pentru, împotrivă, aprobat. 763 pentru, împotrivă, respins. 764 pentru, împotrivă, respins. 765 pentru, împotrivă, respins. 172 pentru, aprobat. 173 pentru, împotrivă, respins. 767 pentru, împotrivă, respins. 174 Cine este pentru, împotrivă, aprobat. 175. Pentru, împotrivă, respins. Verificăm electronic. Raportorul este obișnuit să treacă toate amendamentele sale, dar nu se întâmplă întotdeauna. Votul e deschis, votul e închis. Respins. Felicitări, spune președintele. Mă scuzați, adoptați, revine președintele. 768. Cine este pentru, împotrivă, respins. 176 și echivalentul pentru, împotrivă, aprobat. Compromis, ok, compromis 10. O Otwieram la Compromisul 10 este votul este deschis. Votul este închis. Și acum trecem la 514 pentru împotrivă se respinge. Verificăm electronic. 814. Votul este deschis. Votul este închis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 183 s-a adoptat 185 pentru, împotrivă, adoptă. 179 al raportorului pentru, mulțumesc, se adoptă. 180 al raportorului pentru, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 181 al raportorului pentru se adoptă. 18 2 pentru, se adoptă. 187 și echivalentul pentru, împotrivă, se respinge. 821 pentru, împotrivă, se respinge. 820 pentru, împotrivă, se respinge. Envy, amendamentul Envy pentru, împotrivă, se respinge. 183 se adoptă. 822 pentru. Împotrivă. Se respinge. 184 pentru. Se adoptă. 825 pentru. Împotrivă. Se respinge. 185 pentru. Împotrivă. Deschid votul electronic pentru 185. Votul este închis și se respinge. Acum, amendamentul 826 pentru. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 828 pentru împotrivă se respinge. Amendamentul Envi acum. Nu îmi cer scuze, spune președintele. 829. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul Envi. Acum verificăm electronic. Ce anume, 829 votul e deschis. Deci 829 încă o dată verificăm electronic. Votul este închis. Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul Envy pentru se adoptă. Următorul amendament Envy 75 pentru împotrivă. Verificăm acum. Envy 75 votul este deschis. Votul se închide. Se respinge la diferență de un vot. 193 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 830 pentru. Împotrivă. Se respinge. 831 pentru. Împotrivă. Se respinge. 832 pentru. Împotrivă. Se respinge. 833 pentru. Se adoptă. 834 pentru. Se adoptă. 194 al raportorului pentru. Se adoptă. 835 pentru. Împotrivă. Se respinge. 836 pentru. Împotrivă. Se respinge. 837 pentru, împotrivă, se respinge. 838 pentru, împotrivă, se respinge. 839 pentru, împotrivă, se respinge. 840 pentru, împotrivă, îl verificăm. Deschidem votul electronic la 840. Votul este închis. și se respinge. Compromisul 12 Votăm, votul este închis și se adoptă. Acum 879 mergem cu pagini și jumătate mai departe, deci 879 se adoptă. 880 pentru, împotrivă, se adoptă. 881. Verificăm electronic. 880 votul e deschis. Votul este închis. Se respinge. 881. Cine este pentru 881? Mulțumesc, se adoptă. 205 al raportorului. Cine este pentru? Se adoptă. Bun. 882. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 883. Cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. Amendamentul 884. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 206. Verificăm însă 884. Votul e deschis. 884. Am deschis votul. Se adoptă, mulțumesc. șase. Cine este pentru amendamentul 206? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 207. Cine este pentru 207? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 351. Bun. Îmi cer scuze, spune președintele, 886, cine este pentru, mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 208 al raportorului, pentru, împotrivă. Verificăm electronic, 208, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 888. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Opt, nouă, zero. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 891, cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. 892, pentru. Să adoptăm. 894, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 210, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 211, Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 212 al raportorului. Mulțumesc. Se adoptă. Bun, 213 a raportului pentru, mulțumesc se adoptă. Și acum amendamentul Envi, cine este pentru, se adoptă. Raportorul are amendamentul 214, cine este pentru, se adoptă. Îmi cer scuze, se respinge. Îmi devine caduc. Cine este pentru compromisul 30? Votul deschis, votul este închis. 216 a raportorului, cine este pentru, mulțumesc, se adoptă. Acum, amendamentul de compromis 11. Și aici avem un amendament oral al domnului Andrew. Aveți cuvântul. Donc juste un petit rajout donc euh, euh mais important euh, dans cette este important în acest compromis că se face o adăugire such specific conditions și se adaugă după aceea from the date of the application of this regulation. Și așa mai departe. Dziękuję. Intervenție fără microfon. Bun, nu văd nicio împotrivire. Votăm acest compromis împreună cu amendamentul oral. Votul deschis. Votul este închis. Votul este închis. Mulțumesc, se adoptă. Și acum 900. 915 pe pagina următoare. Cine este pentru 915, mulțumesc, se adoptă. Și acum amendamentul NV cu numărul 83. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Apoi NV 84. Cine este pentru? Acesta se respinge. 918 și 819. Eh, Ce coincidență interesantă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 920. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 921. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 221 a raportorului pentru. Se adoptă. Amendamentul 221 nu, 223 a raportorului pentru mulțumesc se adoptă. 224 din nou al raportorului cine este pentru, cine este împotrivă se respinge. Amendamentul stați că verificăm acum 224 electronic votul deschis. Nu, 224 devine caduc? Nu votăm? Îmi cer scuze, spune președintele, secretariatul ne comunică că nu votăm 224 pentru că devine caduc. Ceea ce înseamnă că votăm acum 225, care devine din nou caduc, nu? 226, cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă 227. Raportorul, cine este pentru? 228. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 229. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 230. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 924. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 231. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Și acum 925, cine este pentru? 925. Cine este împotrivă? Deschid votul pe 925. Echivalent cu 926 este închis votul. Se respinge. 927. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 232. Acum 929, cine este pentru, cine este împotrivă. Se respinge. 235 pentru, se adoptă, 236 se adoptă, 237, cine este pentru, se adoptă. 931, nu acesta devine caduc. 932, cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. 933, cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. 934. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 935. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 238 și 936. Mulțumesc. Se adoptă. 938. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 939. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 239, cine este pentru, se adoptă. Și acum mergem la compromisul 13, deschid votul, amendamentul de compromis 13, îmi cer scuze, spune președintele, avem și un amendament oral. Deci, amendament oral, aveți cuvântul. La amendamentul 13 am dori la partea 1, punctul 4, să tăiem. Deci începând cu propoziția de report, maybe a <laughs> până la risk of contamination. Din punctul meu de vedere, nu era pachetul, nu a fost vorba de pachetul pe care l-am convenit cu raportorii din umbră miercurea trecută și nu ni se părea necesar să cerem o formulare legislativă o propunere legislativă. Intervenție fără microfon. Îmi cer scuze, nimeni nu se opune, deci deschid votul la compromisul 13, incluzând și amendamentul oral. Deschid votul acum. Cu amendamentul oral, este cineva împotrivă? Aveți cuvântul? Deci suntem împotriva introducerea acestui amendament pentru că vrem să lăsăm acest compromis fără modificare. Din câte am înțeles, aveți nu aveți numărul necesar de membri din grup pentru a vorbi numele lor. Deci, acum ba, este uh, întrunit, deci practic acum votăm uh, compromisul 13 fără la amendamentul oral. Vot, uh, acum votul este închis. Mulțumesc. Compromisul a fost adoptat. 952. Cine este pentru 952? Mulțumesc. Se adoptă. 954. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 955 și echivalente. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 959, hai stați să verificăm, 955 și amendamentele echivalente, deci 955, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Ceea ce se vedea de la început. 972. Doamna Köstinger. Cine este pentru 972? Cine este împotrivă? Doamne și domnilor, deschid votul la 972. Votul este deschis. Votul este închis. Și se respinge. Ce? 973. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se respinge. Amendamentul 242 din partea raportorului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 971. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem la anexe. și votăm în bloc amendamentele pentru anexa 1, cine este pentru, se adoptă. MV 89, cine este pentru, se adoptă. Putem să Luăm o pauză de 5 minute, dacă toată lumea este de acord. Dar mai întâi să verificăm pentru MV89. Votăm electronic. Am deschis votul. Se închide votul. Am închis votul. Se adoptă. 5 minute de pauză. Democraticznie podjąłem taką decyzję. Am luat o decizie în mod democratic, da? Spune domnul președinte. Proszę Państwa, czas przerwy minął. Doamnelor și domnilor, reluăm sesiunea. Haideți să ne întoarcem la lucrările noastre și trecem la amendamentul 255 Deci 255 este următorul amendament. Cine este pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 979. Cine este pentru? Se adoptă. 256. Cine este pentru? Se adoptă. 980 și echivalentele. Cine este pentru? Se adoptă. 983. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic la 983. Deschid votul. Zamecam głosowanie. Am închis votul. Se respinge. 984. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 985 echivalentele, cine este pentru, se adoptă. 988, cine este pentru, se adoptă. 989 și 990, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 993, pentru, se adoptă. 997, cu un amendament oral din partea uh, domnului Andrew. Mulțumesc, domnule președinte, am de făcut o adăugire care vorbește despre uh, plant-based raw material for uh, traditional medicines. Se adaugă deci această parte. Acesta este amendamentul. Mulțumesc foarte mult. Obiecții? Nu. Atunci votăm acest amendament plus amendamentul oral. Toată lumea este de acord. Se adoptă. Trecem la amendamentul 1000. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptăm acest amendament. Verificăm electronic la 1000 totuși. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1001. Cine este pentru? Împotrivă. Se, se respinge. 1002. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 1003. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Ajungem la compromisul 14, deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. 1008. Cine este pentru? Se adoptă. 1009. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 260. Cine este pentru? Se adoptă. 261. Cine este pentru? Se adoptă. 262. Cine este pentru? Se adoptă. 264. Cine este pentru? Se adoptă. 265. Pentru? Se adoptă. 266. Cine este pentru? Se adoptă. 267. Pentru? Se adoptă. 267 devine caduc. Compromisul 15. Se deschide votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 15. Deschid votul. Am închis votul. Trecem la 271. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 272 din partea raportorului, cine este pentru, împotriva, se respinge. 273. Verificăm la 272, deschid votul. Cred că s-a respins. Am închis votul. Da, se respinge 272. 273 din partea raportorului. Cine este pentru? Se adoptă. 274 pentru, împotrivă, verificăm electronic și deschid votul. Am închis votul. Se respinge. 1033 se adoptă. 1034, 35, 1035, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 1036, cine este pentru, se adoptă. 275, raportor, raportorul, cine este pentru, se adoptă. 1037. Cine este pentru? Se adoptă. 276 din partea raportorului pentru se adoptă. 1038 și 39, cine este pentru? Împotriva? Verificăm electronic. Și am deschis votul. Am închis votul. se respinge cu două voturi. 1037, 277 eh, se adoptă, 278 se adoptă, 279 se adoptă, 280 cine este pentru se adoptă. 1040-1041, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 281 din partea raportorului pentru se adoptă. 282 cine este pentru se adoptă. 283 pentru se adoptă. 284 se adoptă. 1042 și 43 cine este pentru 285 se corectează, domnul președinte. Se adoptă. Următorul compromis, compromisul 17, deschid votul. Închidem votul. Se adoptă. 287 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Verificăm la 287. Deschid votul. Am închis votul. Se respinge. 1050. Cine este împotrivă, se respinge. 1051 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 18. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. 289 din partea raportorului se adoptă. MV 95 Cine este pentru? Pentru? Împotrivă? Amendamentul Envy. Îl votăm acum. 95. Verificăm la Envy 95. Deschidem votul. S-a închis votul. respinge. Compromisul 19. Deschid votul la compromisul 19. Am închis votul. O mie Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 294 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Verificăm pentru 294. Deschid votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul amendament. 1070. Se respinge. 1071. Cine este pentru? Se adoptă. 290, 295. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Verificăm la 295. Ați Am închis votul. Se adoptă. MV98. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 1072. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 296. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 1073. Mai întâi verificăm la 296, verificăm electronic, deschid votul. la 96, 296. Am închis votul. Se adoptă. șapte. Cine este pentru? Se adoptă. Trecem la compromisul 20. Deschid votul. Se închide votul. Mulțumesc, adoptă. 1077. Cine este pentru, Să adoptă. 299. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Deschid votul la 299. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 1080. Se adoptă. 300. Cine este pentru? Se adoptă. 1081. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 21. Deschid votul la 21. Închid votul.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 Deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. 1094. Cine este pentru? Domnule Agniu. Am vrea să se verifice ultimul vot. Electronic a fost, dar s-a schimbat după aceea, s-a schimbat sub ochii mei după, în timp ce mă uitam la ecran. Ok, ok. Ok, Przechodzimy do poprawki 1094. Kto jest za? 1094 împotrivă. Se respinge. 1095 pentru, împotrivă, se respinge. 1096. Cine este pentru, se adoptă. 1097. Cine este pentru, împotrivă. Verificăm electronic la 1097. Deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. 1099. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 1100. Identic și cele echivalente se adoptă. 305 din partea raportorului. Împotriva. Se adoptă. 1106. Cine este pentru? Împotriva. Aici verificăm electronic. Deci vot electronic la 1106. Închis votul. se respinge. Următorul compromis, 22. Deschid votul la compromisul 22. Am închis votul. Se adoptă. MV105. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. MV 106. Cine este pentru, se uh, respinge. 1110. Se respinge. Compromisul 23. Deschid votul. Am închis votul. Trecem la compromisul 24. Deschid votul. Mecam głosowanie nad kompromisem 24. Am închis votul. Trecem la MV 109. Cine este pentru? Împotriva se respinge. Amendamentul 1121. Se respinge. 1122. Se respinge. NV 110. Cine pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 25. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 25. Deschid votul. Bine. Am închis votul. Apoi, Envy 115. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 1140. Se respinge. 1141. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic la 1141. Deschid votul. Se închide votul. Se respinge. Poprawka 1142. Kto jest za poprawkę 1142? 1142. Pentru împotrivă. Respins. 1146. Pentru împotrivă. Respins. 1143. Pentru împotrivă. Respins. 1144 pentru împotrivă, abține respins. O pentru împotrivă. Verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 1148 pentru împotrivă, respins. 1149 pentru, pentru, aprobat. Domnul Köstinger, nu vă votați propriul amendament? Bine, haideți, verificăm? Nu, se întrebe președintele. Trecem la NV118. NV118, cine este pentru? Împotrivă, respins. 1151 pentru, împotrivă, respins. 119 pentru, împotrivă, respins. NV 120 pentru, împotrivă, respins. 1152 pentru împotrivă respins. Compromisul 26, votul este deschis. Nu, mă scuzați. Spune președintele. Mai e un amendament oral. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Andriu. Propunem să retragem din această propunere de compromis partea regată de cei 150 de kilometri. Deci fraza care spune într-o rază de 150 de kilometri în jurul fermei și până la sfârșitul paragrafului pentru, de la, pentru scopul și până la uh, regiunile cele mai izolate. Mm, ok. Obiecții?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 Minimum trzy osoby. Nie widzę. W takim razie poprawkę przyjmujemy i głosujemy. A jest? Jest. OK. Głosujemy. Dziękuję. Dziękuję. Głosujemy poprawkę kompromis w starej formie. Mulțumesc. Așadar, votăm compromisul. Domnul Tarabela, trebuie evident să exprimăm pe toți cei care se exprimă și pe cei care se opun amendamentului oral, dar eu sunt într-o regiune în, în care 150 de kilometri n-au niciun sens. Uh, pentru că această distanță nu alterează principiul uh, regiunii. Uh, sigur, au dreptul să creadă altceva, dar e o prostie. Îmi permis să spun acest lucru. Były trzy osoby przeciwne i poprawki ustnej nie przyjmujemy. Mai mult de trei membri au obiectat, prin urmare nu putem accepta acest amendament oral și supun la vot compromisul în forma sa originală. Deschid votul. Otvieram głosowanie. Głosujemy. Votul este așadar deschis. Votul este închis. Se adoptă. Poprawka 1158. Pani poseł Amendamentul 1158. 1158. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. mv 122, respins. 1159, cine este pentru, împotrivă, respins. 1160, pentru, împotrivă, respins. 1161 pentru aprobat. 1162 pentru, împotrivă, este caduc. 1163 pentru, împotrivă, respins. NV 123 pentru, împotrivă, Respins. NV 125 pentru împotrivă respins. 1165 pentru împotrivă respins. 126 NV pentru împotrivă respins. 1166 pentru împotrivă respins. Compromisul 26, acum votul este deschis. Însă, înainte de asta, votăm NV 129, NV 129 se adoptă. O aprobat. 1174 pentru împotrivă respins. Verificăm 1174. Votul este deschis. Am spus că e respins. Nu știu de ce vreți să verificăm. Mulțumesc. Amendamentul 313 pentru, împotriva, aprobat. 1175 1177 pentru împotrivă respins. 1190 aprobat. 1190. Cine este pentru? Cred că este adoptat. Vreți să verificăm? Nu. MV 133. Cine este pentru? Împotrivă respins. NV 134. Cine este pentru? Aprobat. Compromisul 27. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 1192. Cine este pentru, împotrivă, respins. 1193. Cine este pentru, împotrivă, respins. Envy 136. Pentru, împotrivă, respins. 315. Pentru, împotrivă, aprobat. 1194. Pentru, împotrivă, aprobat. 1195. Pentru, împotrivă, Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Respins. O 1199 pentru împotrivă respins. 1200 pentru împotrivă respins. Compromisul 28, votul este deschis, votul este închis. Se aprobă. Unu, 1205 pentru împotrivă verificăm 1205 votul este deschis votul este închis respins cu 26 de voturi. 1206 pentru, împotriva aprobat. 1208 pentru, împotriva aprobat. 1209 aprobat. 1200 Domnul Agnew. De ce uh, uh, ridică mâinile membrii și votează când primesc uh, la aceste voturi? Vreau să explicați ce se întâmplă că devine totul ridicol? S-ar putea că există coordonatori și raportori din umbră care indică modul în care trebuie să votați și dacă aveți încredere în coordonator și raportor din umbră, atunci nu aveți listă de vot și presupun că noi avem încredere în coordonatorii și în raportorii din umbră ai noștri. Sunt coordonator și am încredere în mine însumi, spune domnul Agnew. Sper că așa stau lucrurile, spune domnul președinte și înțeleg că, de asemenea, le indicați și membrilor grupului noastră cum să voteze sau poate raportorii din umbră pot să facă acest lucru pentru noastră. Pentru că raportorii din umbră, în mod normal, știu despre ce e vorba. Scuze pentru acest comentariu, spune președintele, 1210. Aprobat.

Verificăm 1223. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 1224 și celelalte echivalente. Cine este pentru? Se aprobă. 1228 1228. Cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. Amendamentul NV 140. Cine este pentru, împotrivă, respins. 318 al raportului pentru, împotrivă, aprobat. 319 pentru, împotrivă, aprobat. 1229 pentru, împotrivă, respins. 1230 este caduc. 1231, cine este pentru, împotrivă, respins. 1232, cine este pentru, împotrivă, respins. 1233, pentru, împotrivă, respins. 1, 2, 3, 4. Cine este pentru, împotrivă, respins. 1235. Cine este pentru, împotrivă, respins. Amendamentul Envy. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 1236. Cine este pentru, mulțumesc, aprobat. 1237 pentru, aprobat. 1238 pentru, Nu, mă scuzați, 320, spune președintele. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 1240 pentru, împotrivă, aprobat. 1244, cine este pentru, împotrivă, Verificăm. 1, 2, 4, 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 1245. Cine este pentru? Aprobat. 1246 pentru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 Mulțumesc, aprobat. 1254, cine este pentru? Se aprobă de asemenea. 1257, cine este pentru, împotrivă, respins. 1258, cine este pentru, împotrivă, respins. 1259, cine este pentru, împotrivă, 148 NV, cine este pentru împotrivă respins. 1261, cine este pentru împotrivă respins. 1262, cine este pentru împotrivă respins. 1263, cine este pentru împotrivă respins. 1264, pentru aprobat. NV 149, cine este pentru aprobat? 1265, cine este pentru aprobat? 1266 pentru aprobat. 1267 pentru împotriva aprobat. 1270 echivalentele, cine este pentru aprobat? 1272. Cine este pentru? Mulțumesc, aprobat. 1275 pentru, împotriva aprobat. Compromisul 29, deschid votul. Votul este închis. La compromisul 29 se aprobă. 322, cine este pentru, împotriva aprobat. 323 pentru, împotriva aprobat. 1280 pentru, împotriva aprobat. 324 al raportorului pentru aprobat. Envy 150 și echivalentele pentru, împotriva aprobat. 1283 pentru, împotrivă, respins. Verificăm 1283. Votul este deschis. Votul este închis. Mulțumesc. Envy 151. Cine este pentru? Împotriva aprobat. 1285 și 86 pentru împotrivă respins, NV 152 pentru împotrivă respins, 1287 pentru împotrivă respins, 1288 pentru împotrivă respins, 325 a raportorului cine este pentru împotrivă aprobat, 326 a raportorului aprobat, 327 a raportorului aprobat, 328 a raportorului pentru împotriva aprobat, 329 la fel aprobat, NV 153 pentru împotrivă respins, 330 al raportorului aprobat, 331 al raportorului pentru împotrivă respins, 1289 nu e nevoie să verificăm, dar bine. Verificăm 331 amendamentul raportorului. Deci v-ați schimbat uh, votul, uh, dragi colegi. Colegii socialiști s-au răzgândit. Votul este închis, respins. 1289 pentru împotrivă, respins. Envy 154 pentru împotrivă respins, 1290 pentru împotrivă respins, Envy 155 pentru împotrivă respins, 1291 pentru împotrivă respins, Envy 156 pentru împotrivă respins, Envy anexa 2 pentru împotrivă respins, 332 al raportorului aprobat, 1292 pentru împotriva aprobat, 333 al raportorului aprobat, 1293 pentru aprobat, 334 al raportorului pentru împotriva aprobat, 335 al raportorului pentru împotriva aprobat, 1296 pentru împotriva aprobat. 1297 pentru împotriva aprobat. 338 al raportorului pentru împotriva aprobat. 339 al raportorului pentru împotriva aprobat. 1298 pentru împotriva respins. 1299 pentru Verificăm 1298. Verificăm 1298. Votul este deschis. 1298. Votul este deschis. Am spus că e respins și vedeți că așa e. Mulțumesc. Votul este închis. Respins. 1299 pentru, împotriva aprobat. 340 al raportorului pentru împotrivă aprobat. 341 al raportorului pentru împotrivă respins. NV 158 și echivalentele pentru împotriva aprobat. 1302 pentru împotrivă, respins. 340 a raportorului pentru împotrivă aprobat. Za, przeciw, odrzucona. Poprawka. Se respinge. 1303 pentru, împotrivă, se respinge. 344 al raportorului pentru, împotrivă, se respinge. 1304 pentru. Se adoptă. 1306. Îmi cer scuze, spune președintele, 1307 pentru, se adoptă. 345 al raportorului pentru, se adoptă. 1308 pentru, se adoptă. 1309 pentru, îmi cer scuze, 1313. Domnilor Andriu și Denano, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. O 1314 pentru, împotrivă, se respinge. 1315 pentru, Împotrivă? Verificăm electronic. Cred că va fi respins, dar verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 346 al raportorului se adoptă, 1316 pentru, împotrivă, se respinge. 1317 pentru, împotrivă, se respinge. 1318 pentru, împotrivă, se respinge. 1319 pentru, se adoptă. 347 raportorul pentru se adoptă. O mie trei sute douăzeci și doi, nu îmi cer scuze, trei sute cincizeci raportorului, cine este pentru, vă mulțumesc, se adoptă. 352 al raportorului pentru Este o problemă cu traducerea. Nu este în regulă, spune președintele. 352, cine este pentru, mulțumesc, se adoptă. 353, cine este pentru, se adoptă. Acum avem considerentele. Amendamentul 355, cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. 356, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 357, pentru, împotrivă, se respinge. 358 pentru, împotrivă, se respinge. 359 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 1 a raportorului pentru se adoptă. 360 pentru, mulțumesc, se adoptă. 361 pentru, se adoptă. 362 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 2, raportorul pentru, se adoptă. Amendamentul NV1, pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm electronic votul deschis. Votul este închis. Se respinge. Însă avem o egalitate aici. Amendamentul 3 pentru. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 364 pentru. 366 se corectează președintele. Pentru, împotrivă, se respinge. 367 pentru, împotrivă, se respinge. NV2 amendament pentru se adoptă Amendamentul 4 al raportorului pentru se adoptă. Și acum mergem la amendamentul 6. Cine este pentru acest amendament? Cine este împotrivă? Trebuie să verificăm și deschid acum votul pentru amendamentul 6. Votul este închis. se adoptă. 373. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 374. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 375. Pentru. Îmi cer scuze, acesta devine caduc. Și acum mergem la 389. Amendamentul 389 Ravia, cine este pentru, se adoptă. Amendamentul 12 al raportorului pentru, mulțumesc, se adoptă. Trei sute nouăzeci și unu din partea domnului Buda. 391. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 393. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 394. NV. Cine este pentru? Se adoptă. NV 9. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 10. NV. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. NV11 se adoptă. NV12 pentru, împotrivă, se respinge. 396 pentru, împotrivă, se adoptă. 397 pentru, mulțumesc, se adoptă. Envy 13, cine este pentru, mulțumesc, se adoptă. 398 voturi pentru, mulțumesc, se adoptă. 399 pentru, împotrivă, se respinge. Și acum 17. Amendamentul 17 al raportorului nu se votează. Acum 411 al domnului Caputo. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 412 pentru. Se adoptă. NV15 se adoptă. 18 al raportului pentru împotrivă se adoptă. Verificăm amendamentul 18. Deschid votul. Votul este închis. Și se adoptă. 414 pentru, împotrivă, se respinge. 416 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 417 pentru. Se adoptă. 418 pentru. Se adoptă. 419 pentru. Împotrivă se respinge. 420 pentru. Împotrivă se respinge. 421 pentru. Împotrivă se respinge. Amendamentul 20 al raportorului pentru se adoptă. 422 pentru, se adoptă 426 pentru, împotrivă. Verificăm electronic la 426. Votul este închis. Se respinge. 427, domnul Tarabela, pentru, împotrivă, să respinge. Amendamentul patruste treizeci. NV 16, acum uh, se votează, nu, îmi cer scuze, spunerea președintele, 24, amendamentul 24 al raportorului. Cine este pentru, se adoptă, mulțumesc. NV16, pentru. Se adoptă, mulțumim. ...432 acum pentru... ...mulțumesc, se adoptă... ...434, 434 voturi pentru... Împotrivă. Se respinge. Amendamentul patru pentru împotriva se respinge. 445 al domnului Caputo Deci 447 al uh, domnului Buda și al domnului Dăncilă pentru să-i adoptă, mulțumim. 448 pentru împotriva se respinge, 449 pentru se respinge. 451 pentru împotrivă se respinge. Envi 19 pentru împotrivă se respinge. 452 pentru, împotrivă, se respinge. 453 pentru, împotrivă, se respinge. 454 pentru, împotrivă, se respinge. 455 pentru, împotrivă, se respinge. 33 al raportorului pentru se adoptă 462 pentru, se adoptă 463 pentru, împotriva se respinge, 464 pentru împotrivă se respinge, 465 pentru împotrivă, îmi cer scuze, acesta de bine caduc. Bun, și acum mergem la amendamentul 470 pentru. 470 pentru. Împotrivă. Se respinge. Envy 22 pentru. Se adoptă. 471 pentru. Împotrivă. Se respinge. Și acum 479, nu? Pentru? împotrivă, se respinge. Patruzeci pentru, împotrivă, se respinge. 481 pentru, se adoptă. 42 al uh, raportului pentru, împotrivă. Deschid votul acum la 42 al raportorului, votul este deschis. Amendamentul 42. Votul este închis. Se respinge. 482 pentru, împotrivă, se respinge. NV23 pentru, se adoptă. NV24 pentru, împotrivă, se respinge. 483 pentru, împotrivă, se respinge. 484 pentru împotriva se adoptă, 43 al raportorului pentru și se adoptă acum 25, da? nv 25 pentru se adoptă, nv 26 pentru se adoptă, patru nouă zero pentru se respinge. NV27 pentru, împotrivă, se respinge. Și acum votăm uh, propunerea cu amendamente cu tot. Avem un vot cu apel nominal. Deschid votul. Votul este deschis. Deci, încă o dată, vot cu apel nominal. Votul este închis. Vă mulțumesc. Se adoptă. Și acum, votul pentru propunerea legislativă, tot așa vot cu apel nominal, votul este deschis. Vă mulțumesc, votul se închide aici. Și acum votăm cu privire la decizia de a iniția negocierile cu Consiliul, conform articolului 73 din regulament. Și, totodată, votăm și componența echipei de negociere. Domnul raportor va fi șeful delegației. Cine este pentru? Deschid votul. Votul este deschis. Votul este închis. Doamnelor și domnilor, am adoptat și cred că a sosit momentul să dăm cuvântul domnului Hoisling. Hmm? Ah, Not, not, not organic. Hmm. Proszę Państwa, jeszcze mamy głosowania. Slowly, slowly. Și încă mai avem de votat documente, dar cred că domnul Hoisling vrea să intervină mai întâi. Domnul Hoisling, interveniți acum. Vreau doar să mulțumesc tuturor. Au fost uh, niște tensiuni așa la început, dar uh, vreau să Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat. Dziękujemy panu posłowi. Dziękujemy. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim domnului raportor și raportorilor din umbră pentru o muncă foarte dificilă pe care au depus-o din punct de vedere al fondului. Așa că multe mulțumiri din nou tuturor și secretariatului și tuturor celor implicați. Raportorul n-a avut o sarcină ușoară și este uh, șeful echipei de negociere, dar acceptăm toate comentariile făcute de domnul Nicholson și de colegi și sperăm că astfel de situații se vor putea evita pe viitor. Acum ajungem la punctul 7 și anume clauza de salvgardare și mecanismul anti-eludare în ceea ce privește suspendarea temporară a preferințelor tarifare. Doamna Dăncilă, doriți să interveniți la acest raport? Nu au fost amendamente pe acest raport, a rămas propunerea Comisiei. Mulțumesc pentru colaborare uh, raportorilor din umbră. Dziękuję, dziękujemy pani poseł sprawozdawcy. Mulțumesc foarte mult. INTA este comisia responsabilă. Cine este pentru, cine este împotriva raportului? Pardon, spune domnul președinte, va trebui să votăm electronic. Deci, deschid votul. Am închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, doamne raportor. Trecem la Uh, documentul următor, un acord asemănător cu Georgia de data aceasta. Aici domnul Necov este raportor. Doriți să interveniți? Bună ziua! Eu cred că acum poziția noastră este clară. Nu sunt probleme, nu au apărut amendamente Uh, există doar un amendament, dar nu cred că este relevant pentru propunere. Cred că propunerea comisiei este bună și merită sprijinită. Foarte bine, mulțumesc. Amendamentul domnului Polacek, mai întâi votăm. Cine este pentru? Se adoptă. Și acum Votăm pe proiectul de aviz. Deschid votul. Am închis votul. Mulțumesc foarte mult. Felicitări raportorului. Această parte a reuniunii s-a încheiat. Acum va avea loc reuniunea coordonatorilor și noi ne revedem cu toții la ora 3. Să vă odihniți că meritați. Vă mulțumim foarte mult pentru sprijin și pentru ajutorul pe care ni l-ați acordat în timpul votului.